sesiunea Parlamentului Serea. Procesul verbal al uh, reuniunii de ieri a fost distribuit și aș vrea să știu dacă aveți comentarii pe marginea lui. Se pare că nu, așadar acest proces verbal este adoptat.